Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Dragă doamnă președinte Robinson și dragi membri ai Parlamentelor Naționale, membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, înainte de toate, colega mea, copreședintă a acestei întâlniri, Irace Garcia Perez, președinta Comisiei FEM, este pe drum înspre întâlnirea noastră. Ați văzut că există întârzieri în trafic la Bruxelles. Nu este probabil surprinzător nici pentru dumneavoastră. De aceea Vă cer îngăduința să încep în absența doamnei Garcia Perez, care cu siguranță în minutele următoare va sosi, dar eu va trebui să conduc o reuniune importantă tot în această dimineață și peste câteva minute, de aceea vă rog să acceptați, să-mi dați voie să încep acum. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă adresa la această întâlnire importantă dumneavoastră. În contextul Zilei Internaționale a Femeilor din martie anul acesta, um, mă bucur că putem organiza acest eveniment și uh, este o reuniune importantă care trebuie să trateze subiectul care se află în centrul atenției dumneavoastră, de a discuta criza refugiaților dintr-o perspectivă de gen. nu. Nu nu. Don't worry, I presented already the excuses. Mi-am cerut deja scuze <laughs> pentru această întârziere. Uh, și mulțumesc pentru înțelegere. Doamnelor și domnilor, ca președinte al Parlamentului European, eh, și eu din eh, motive asemănătoare câteodată sunt obligat să întârzi, așa cum și eh, doamna Garcia Perez astăzi a înregistrat această întârziere. Doamnelor și domnilor, ă, în cadrul numeroaselor întâlniri, interviuri pe care le-am avut pe marginea crizei refugiaților, constatăm că există și o problemă ă, legată de a închide sau nu granițele noastre. Refugiații adesea sunt prezentați ca fiind o amenințare pentru societatea noastră, nu ca um, oameni care um, trebuie să se refugieze în fața războiului și lăsând în urmă tot ceea ce au pentru a găsi un loc mai bun. Criza refugiaților este despre oameni, despre oameni care necesită ajutorul nostru. Uh, Uh, și în primul rând este vorba despre uh, cei mai dezavantajați femei și copii. În februarie 2016 UNICEF a raportat uh, numărul de femei și de copii care s-au îndreptat spre Europa și care este mai mare decât numărul bărbaților pentru prima dată de când a început criza. Femeile și copiii sunt categoria cea mai vulnerabilă, sunt uh, adesea victimele discriminărilor și violării drepturilor omului. Înainte de toate, trebuie să uh, încercăm să uh, combatem violența șocantă împotriva femeilor de-a lungul călătoriei pe care o fac prin diversele țări, dar și în momentul în care au ajuns în Europa. În numeroase conflicte, drepturile femeilor sunt violate eh, și eh, femeile sunt eh, supuse violențelor, violurilor, care sunt considerate un fel de armă de război. Deci există violență socială pe care traficanții de persoane o practică, dar asta include și traficarea femeilor și obligarea lor să se prostitueze. Aceste victime trebuie să fie protejate în statele membre ale Uniunii Europene. Nevoile lor speciale trebuie să fie recunoscute și um, sunt, uh, trebuie să fie susținute. Au nevoie inclusiv de consiliere psihologică în cadrul procesului de acordare a dreptului de azil. Uh, o altă chestiune cheie uh, este situația din taberele de refugiați, inclusiv din uh, Turcia sau din așa numitele hotspoturi din Grecia, pentru că uh, nevoile speciale ale copiilor și ale femeilor trebuie să fie recunoscute inclusiv din perspectiva igienei personale, a dreptului la viață privată, la siguranță. Eu personal am vizitat o tabără de refugiați în Kilis, în Turcia, și am putut vedea cu proprii ochi, ochi uh, care sunt eforturile care se fac pentru pregătirea uh, profesională, educarea copiilor, cuprinderea femeilor și fetelor în programe speciale. Uh, a fost uh, o experiență deosebită. Am văzut uh, care au fost investițiile autorităților turce, uh, inclusiv pentru primirea refugiaților din Siria. Dar știm, pe de altă parte, că doar 10% din sirienii care se află în Turcia trăiesc în asemenea tabere de refugiați. Și în felul acesta doresc să mai abordez o a treia chestiune. Este nevoie de a integra în societățile noastre uh, femeile refugiate, fetele refugiate, să le permitem un acces mai facil la locuri de muncă, dar și la cursuri de limbă, la școlarizare. Asta presupune că atât în Uniunea Europeană cât și în statele terțe, această integrare trebuie să se producă și să fim cinstiți, asta costă bani. Deci uh, vom discuta lunea viitoare, la următoarea reuniune la vârf între uh, Uniunea Europeană și Turcia, această problemă. Vom discuta cum putem găsi banii necesari pe care să-i punem la dispoziție pentru a facilita acest uh, proces și pentru a avansa mai repede decât în ultimele luni. Există și o facilitate a Uniunii Europene pentru Turcia, care este prevăzută care să creeze o perspectivă de durată refugiaților care se află în această țară pentru uh, a putea trăi decent după ce și-au asumat uh, pericolul călătoriei. Criza refugiaților este despre oameni, este o chestiune foarte complexă și nu există soluții facile. Uniunea Europeană a stabilit reguli comune în legătură cu modul în care trebuie să te comporți față de refugiați și să mă gândesc la problemele care au apărut. Apare, avem un cod de frontieră în cadrul spațiului Schengen, avem regulamentul de la Dublin, avem și sisteme de reacție în situații de urgență. Uniunea Europeană se bazează pe statul de drept, pe solidaritatea dintre statele membre, dar se pare că în ultimele luni refugiații, migranții care au ajuns în Uniunea Europeană nu au uh, a prea avut parte de acest principiu al solidarității, iar acest lucru este lipsit de echitate atât pentru cei implicați, cât și pentru uh, uh, uh, cei uh, care uh, se află în uh, destinația finală uh, unde au ajuns acești oameni și care până la urmă trebuie să uh, plătească pentru primirea lor. Problema este dacă putem găsi împreună o formulă pentru a reforma regulamentul existent sau, așa cum a spus și istoricul Christopher Clark, într-un alt context, dacă noi nu cumva ne îndreptăm acum orbește spre o Europa a granițelor închise și a minților închistate. Eu ă, sper că vom avea o dezbatere rodnică analizând această dimensiune de gen a fenomenului migrației și solicitanților de azil pentru a putea găsi condiții mai bune pentru femeile și copiii care ajung în societățile noastre. Eu îmi cer scuze că nu voi putea participa toată ziua la întâlnirea dumneavoastră, dar va trebui să vă părăsesc, sunt obligat să particip și la o altă reuniune trebuie să pregătesc conferința uh, președinților uh, grupurilor politice uh, și o întâlnire cu Federica Mogherini și punctul principal pe agenda întâlnirii este tocmai problema refugiaților pentru a pregăti reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană-Turcia care va avea loc lunea următoare Cred că înțelegeți de ce sunt obligat să părăsesc întâlnirea dumneavoastră și să mă îndrept spre cealaltă reuniune și îi voi da cuvântul acum doamnei Emery Robinson, care este mult apreciatul nostru oaspete. Thank you very much, President. Mulțumesc foarte mult, un discurs de început foarte bun pentru această ședință. Doamnă președintă a Comisiei pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen, doamnelor și domnilor eurodeputați, doamnelor și domnilor deputați din Parlamentele Naționale, Sofie, doamna Sufi, dragile mele surori și dragi frați care ne-ați ajutat întotdeauna. Este o adevărată plăcere să mă întorc aici la Parlamentul European pentru sesiunea de astăzi. Mă aflam aici în 2011 când am marcat centenarul Zilei Internaționale a Femeii. Era o ocazie deosebită, iar anul acesta ne centrăm pe uh, subiecte care uh, pun uh, în evidență valorile fundamentale ale UE, refugiatele, uh, femei și uh, drepturile lor protejate drepturile acestor persoane care ajung în Uniunea Europeană, pentru că avem nevoie ca membrii Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale să se facă auziți cu uh, tărie pe această temă. Nu știu dacă avem empatia și imaginația necesară pentru a ne pune în papucii, să zicem așa, unei persoane, unei femei care trebuie să-și părăsească țara. Uh, poetesa uh, britanică din uh, Somalia, Shire, a prezentat această situație în poezia sa acasă. Mouth of a shark. You only run for the border when you see the whole city running as well. Your neighbours running faster than you,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 au speci uh, drepturi speciale în conformitate cu Convenția din 1951 și uh, drepturi la apă, educație, alimente, o cazare uh, în condiții umane și așa mai departe. Uh, Nevoia de a rezolva protecția refugiaților și a femeilor și a fetelor migranți care ajung în Europa este din ce în ce mai mare în ziua de astăzi. Un raport de la Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați arăta în februarie că 55% dintre cei care ajung în Europa, traversând Mediterana în condiții de risc, sunt femei și copii față de 27% în iunie anul trecut. Nu putem uh, ignora aceste riscuri pe care și le asumă femeile și fetele pentru a ajunge aici. Știm că aceste femei sunt în mod special vulnerabile atunci când își părăsesc casele. Există inegalități sociale care se bazează pe diferențele de gen și care sunt exacerbate și sistemul de justiție formală nu le respectă. Știm că femeile se confruntă cu uh, riscuri și mai mari de violență, hărțuire sexuală, exploatare și trafic. Am auzit rapoarte rapoarte de la Națiunile Unite și de la alte organizații și știm că femeile recurg la măsuri disperate pentru a-și plăti documentele de călătorie. Știm care sunt parierele pentru sănătatea reproductivă și care duc de multe ori la morți uh, în cazul femeilor însărcinate. Este de-a dreptul inuman din partea noastră să ignorăm aceste lucruri. Scenele violente ale acțiunilor de poliție împotriva migranților ne-au făcut să vedem și mai mult. Uniunea Europeană trebuie să aibă o acțiune corectă, coordonată pentru a asigura drepturile și siguranța femeilor și a fetelor care caută azilul aici. Și mai important, pe măsură ce cunoaștem riscurile, știm și ce trebuie să facem pentru a proteja fetele și femeile de aceste probleme raportul asupra situației refugiatelor și a solicitanților de azil, care a fost uh, elaborat de Comisia de la, pentru Drepturile Femeii, arată că e nevoie de măsuri speciale. De exemplu, e nevoie de tabere de tranziție și centre de primire care să fie uh, echipate cu persoane care să fie sensibile la aceste probleme. E nevoie de proceduri de reunificare mai rapide. Toate aceste programe care trebuie să fie, să dispună de resurse bune pentru a identifica care sunt nevoile femeilor. De asemenea, trebuie să se facă eforturi pentru a oferi ajutor victimelor violenței de gen și sexuale. E clar că măsurile necesare pentru a oferi siguranță și securitate pentru femeile refugiați și pentru solicitanții de azil în Europa trebuie să existe și resurse noi necesare. Acești uh, refugiați uh, care ajung aici trebuie să dispună resursele necesare pentru ca drepturile lor să fie respectate. Și această povară trebuie să fie partajată în mod echitabil de toate statele membre. Femeile parlamentari din întreaga Europa trebuie să spună cu claritate acest lucru la summitul UE-Turcia pe 7 martie și la summitul pe tema migrației pe 18 și 19 martie. Pentru a da un răspuns la criza refugiaților înseamnă să uh, menținem drepturile omului și să protejăm drepturile acestor persoane. Nu putem uh, ignora aceste abuzuri pe teritoriul nostru și să trăim în spatele unor frontiere închise cu, ex, cu scuza unor limitări economice, pentru că istoria ne va judeca. Este vorba de un moment în care Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de solidaritate și unitate. Doar printr-un plan de acțiune urgent și comun vom putea rezolva criza curentă. Pentru a face față problemelor care există în domeniul migrației și a deplasării forțate, trebuie să elaborăm niște mecanisme de uh, oportunități și de salvgardare care să prevină astfel de crize pe viitor. Știm că pe viitor vor exista la fel crize de acest fel și deplasări de persoane. Va trebui să înțelegem acei factori care îi fac pe acești oameni să-și părăsească casele lor și țările lor. Și trebuie să ne dăm seama ce face o persoană să plece de acasă. Așa cum spunea Warshenshire, nimeni nu pleacă de acasă dacă, ca să se arunce în gura unui rechin. Și uh, toate aceste lucruri au de face cu mulți factori. E vorba aici de persecuție, de războaie, de probleme la nivel civil, de sărăcie. Trebuie să vedem toți acești factori și să fie analizați pentru ca ei să nu se exacerbeze pe viitor. Și cred că această problemă trebuie rezolvată în contextul impactului negativ pe care l-a avut schimbarea climatică. Schimbarea climatică exacerbează sărăcia, lipsa de apă, problema insecurității alimentare și va crește migrația la nivel global. Seceta recurentă din Siria, care a durat de 10 ani, a distrus culturile și a forțat comunități rurale întregi să migreze spre zonele urbane și asta a fost un factor care a agravat problemele războiului civil. Cercetările în situații de conflict arată că temperaturile înalte și precipitațiile crescute au o corelație ridicată cu alte uh, riscuri de conflict. Impactul uh, schimbării climatice este de asemenea important și are legătură cu migrația forțată. În țările dezvoltate, femeile depind de resursele naturale, locale, pentru a trăi, pentru că ele au responsabilitatea de a asigura alimente, apă și energie acasă la ele efectele schimbării climatice, a secetei, a, a defrișării și așa mai departe pot face mai greu să asigure aceste resurse. Femeile trebuie incluse în elaborarea, planificarea și implementarea măsurilor de răspuns, recunoscând faptul că femeile sunt un factor de schimbare în comunitățile lor, valorând cunoștințele pe care le au, factorii de decizie pot ajunge la soluții pe termen lung la nivel local. Aceasta va întări în comunitățile și va face ca ele să fie mai rezistente în fața uh, factorilor climatici, astfel încât să nu se mai deplaseze atât de ușor. Criza actuală ne arată că lumea nu este pregătită pentru o situație în care migrația globală a fost exacerbată în mod dramatic din cauza schimbării climatice. Statele membre ar trebui să recunoască că schimbarea climatică este deja un astfel de factor determinant care îi face pe oameni să-și părăsească casele. Problema se va înrăutăți pe viitor, deci liderii europeni trebuie să se pregătească pentru a oferi un răspuns uman și structurat pentru aceste persoane care sunt relocate în țările europene și ajutând ca în țările de origine să fie mai rezistenți. Alegând uh, uh, soluțiile cele mai bune acum, Uniunea Europeană poate transforma această poveste a migrației dintr-una tristă într-una de adaptare, în care societatea europeană poate progresa în valori precum diversitate, toleranță, deschidere de minte și poate oferi un model lumii întregi. În încheiere, aș vrea să folosesc uh, cuvintele unei persoane care era prietena mea și care a murit uh, prea tânără și este vorba de Wangari Matai care spunea De-a lungul istoriei sosește un moment în care omenirea trebuie să schimbe mentalitatea pentru a ajunge la un nivel moral mai înalt. Europa se confruntă cu un astfel de moment acum și această criză trebuie să ne facă să ne schimbăm. Fac un apel la dumneavoastră pentru a vă face auzită vocea. Este o dezbatere foarte binevenită cea de astăzi. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim foarte mult, doamnă Robinson. Acum, cea de treia intervenție doamna Nawa Sufi, care este un activist pentru drepturile omului și care a salvat foarte multe vieți omenești în această criză umanitară în derulare. Vă dau cuvântul. Bună ziua tuturor! Voi uh, încerca să Uh, țin spontan uh, prima parte a discursului, fără a avea nimic în față. Deci vreau să vă vorbesc despre ciorapii pe care îi port. Am o sticlă în față, dar uitați-vă la sticlele acestea. O pereche de uh, ciorapi și două sticle de plastic. Despre asta trebuie să vorbim dacă vorbim despre criza refugiaților. Asta e o vestă de salvare. E o vestă de folosit uh, pe mare. O folosesc toți cei care n-au uh, avut posibilitatea să cumpere o vestă cum se cade în Turcia, Libia sau Egipt. Poate din cauza că n au avut destui bani, poate din cauza că traficanții le-au luat toate bunurile, le-au confiscat toate bunurile. De 10 ani de zile, Mediterana s-a făcut roșie. Eu așa o văd de parcă generația mea ar vedea un al doilea holocaust. Eu nu vorbesc despre cifre când mă refer la holocaust, ci mă refer la faptul că noi ne vedem de treabă și trecem totul sub tăcere. Mediterana este ca un uh, lagăr de concentrație unde oamenii mor zi de zi și oamenii suferă. Iar uh, o caracteristică importantă care ne leagă de era nazismului este că ne vedem de viață ca și când nimic nu s-ar întâmpla și în continuare îi lăsăm pe oameni să moară în Mediterana. Tocmai ce vin din Grecia, am fost acolo cinci luni de zile, am dormit în mașină la frontieră, Am parcurs călătoria cu refugiații, refugiați care au plecat din Siria, au mers în Turcia și și-au continuat călătoria până în Grecia și apoi până în Germania. Nimeni nu știu cine sunt. Și în timpul acelei călătorii am fost agresată de doi agenți vamali. N-am să vă spun ce țări au fost implicate, n-am să fac asta astăzi aici. În primul rând pentru că eu apăram o familie în fața poliției la frontieră ca să nu fie bătută. Familia a spus uh, uh, poliției, uh, vreau să urcăm în acest autobuz pentru că fiul meu e deja acolo. Dar uh, poliția a început să lovească în acești oameni. Dacă e să vorbim despre drepturile omului, trebuie să mergem la frontieră, trebuie să călătorim cu oamenii aceștia, cu migranții. Trebuie să-i însoțim în timpul călătoriei lor. Sunt ce, ce, pentru mine nu există refugiați și așa ziși migranți economici. Nu mă tem pentru ei, eu mă tem pentru Europa. Suntem cu toții aici deoarece noi credem în uh, valorile care au dus la Uniunea Europeană. Eu nu mă tem pentru refugiați, pentru că într-o bună zi acești refugiați vor putea să se întoarcă la ei în țară. Ei își iubesc țara lor, așa cum ne iubim și noi țările în care ne-am născut. Iubesc Italia, e țara în care m-am născut și am crescut. Acești oameni iubesc Siria, iubesc Afganistanul, iubesc Irakul și într-o bună zi se vor întoarce în țara lor. Întrebarea, noastră, întrebarea pentru noi este încotro ne îndreptăm noi. Când ne uităm în oglindă și ne uităm în adâncul sufletului nostru, trebuie să fim conștienți că într-o bună zi va trebui să le spunem copiilor ce am făcut, pentru că și copiii ne vor întreba, am făcut la vremea respectivă tot ce s-a putut? Eu nu pot în 10 minute să prezint uh, un rezumat al acestui dezastru, dar pot să vă spun că în ultimele zile am văzut un val cutremurător de violență la adresa femeilor și a copiilor venind uh, din uh, Siria. Am avut 150 de mesaje SOS în ultimele 48 de ore la frontiera dintre Serbia și Croația. Toată lumea e blocată, toată lumea care vine din Aldaraca, din Siria, și se întâmplă asta dintr-un motiv foarte clar. Acolo teritoriul este controlat de ISIS. Întrebarea mea este următoarea. Oamenii ăștia au suferit enorm din cauza unui regim criminal dictatorial. Regiunea lor a fost acaparată și după aceea tot oamenii ăștia au trebuit să sufere pentru că teroriștii le-au ocupat uh, regiunea și apoi au trebuit să plece în Siria ca să găsească pacea, ca să încerce să-și uh, poată da copiii la școală, ca să nu își vadă copiii obligați să poarte o burca. Și acum acești oameni sunt la frontierele noastre, într-o Europa democrată și a păcii, și pot să vă spun exact unde au fost opriți, unde au fost blocați. Sunt oameni epuizați care nu mai au bani să-și cumpere de mâncare și care așteaptă ca organizațiile umanitare să vină să îi ajute, să le aducă hrană. Nu pot decât să spun că și să ajungă mâncarea și să fie distribuită, în cele din urmă Demnitatea nu le mai redă nimeni acestor oameni. În urmă cu două săptămâni am fost la granița cu Macedonia. Am stat 3-4 ore în coadă, în ploaie, într-un frig crâncen, pentru a încerca să obțin o ceașcă cu ceai și o farfurie cu mâncare. Este umilitor pentru oricine să-i se întâmple așa ceva. A sosit momentul să deschidem culoarele sigure și poate că e momentul să îi lăsăm pe oameni să ajungă în Europa prin căi legale. Repet, căi legale, fiindcă, la ora actuală, Europa e blocată și nu poți ajunge în Europa decât plătind mafia. Eu nu mă tem de migranți, eu mă tem de mafia care organizează călătoria acestor oameni. Mă tem de ce va spune mie conștiința peste 25 de ani când va trebui să prezint problema asta copiilor mei. Muchísimas gracias, eh, señora. Mulțumesc foarte mult, doamna Sufi. Voi vorbi în spaniolă, poate aveți nevoie de interpretare, să vă puneți căștile. După ce am auzit uh, cuvintele dumneavoastră, atât din partea doamnei Robinson, cât și din partea doamnei Sufi, e greu să nu simți o strângere de inimă. Și aș putea vorbi mai multe, dar e greu. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la seminarul nostru de astăzi. Aș vrea să vă dau și câteva informații de natură uh, practică. Aici, la Parlamentul European, uh, nu suntem deloc mulțumiți de răspunsul care... Suntem foarte mulțumiți de răspunsul pe care l-am avut prin asistența crescută la acest seminar. Suntem de asemenea mulțumiți de faptul că 44 de deputați uh, din 24 uh, de parlamente naționale au venit și sunt prezenți și aceasta este ocazia cu care am avut uh, participarea cea mai uh, crescută din toate evenimentele pe care le-am organizat noi. Cred că tema dezbaterii de astăzi uh, este motivul și, de asemenea, invitații pe care îi avem, pentru care vreau să mulțumesc. Avem interpretare în toate limbile europene Pe de altă parte, Parlamentul Național uh, al Spaniei, uh, din păcate, își cere scuze pentru că nu poate participa astăzi, pentru că ieri seară a avut loc uh, votul în Parlament pentru noul guvern. Deci, deocamdată nu avem guvern, suntem deocamdată cu fostul guvern care rămâne în funcție. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici. Sper să avem o dezbatere interesantă. Și faptul că astăzi aici discutăm despre realitatea uh, femeilor uh, refugiate între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, cred că e un lucru esențial. Am avut multe dezbateri la Parlamentul European despre această temă și cred că era absolut necesar să începem să ne asumăm responsabilitățile, fiecare pe partea sa. Și dacă nu ne dorim să mai auzim despre rușinea prin care trece Europa, atât statele membre cât și guvernele naționale și instituțiile europene, atunci ar trebui în sfârșit să facem ceva și să uh, nu mai avem multe dezbateri și declarații frumoase, ci să ne asumăm direct uh, responsabilitățile noastre. Mulțumesc! Și acum am să vă spun uh, cum uh, vom organiza acest seminar. Avem uh, trei ateliere diferite la care vor participa membrii ai Parlamentului European Veți putea interveni în uh, orice moment la fiecare din aceste ateliere. Sper să avem o participare intensă din partea tuturor uh, invitaților. Aveți uh, programul, pe de altă parte, în dosarul dumneavoastră. Vedeți foarte bine pentru fiecare atelier ce prezentări se vor face, cine va interveni. Avem uh, un atelier care este organizat chiar în această sală și celelalte două sunt uh, organizate în două săli diferite care vă vor fi indicate. La ieșirea din sală, uh, funcționari de aici de la Parlament vă vor indica încotro să vă îndreptați pentru celelalte două ateliere. Deci facem o pauză de câteva minute pentru a ne organiza mai bine. Aici, după cum spuneam, în această sală vom avea unul din cele trei ateliere și acestea vor avea loc până la orele 11, când ne întâlnim din nou cu toții în această sală.